Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Buenos días a todas y a todos. Bună dimineața tuturor. Sper că săptămânile acestea care au trecut, aceste săptămâni de vară, v-au permis să vă odihniți și să vă reîncărcați bateriile. Dată fiind munca care ne așteaptă, energia este absolut necesară. Sper că v-ați bucurat de vacanță și uh, mă bucur tare mult să vă văd astăzi în sală. Începem cu primul punct de pe ordinea de zi, este vorba despre adoptarea ordinii de zi. Dacă sunteți cu toții de acord cu această ordine de zi, atunci putem continua. Trecem așadar la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre adoptarea procesului verbal al ședinței din 22 iulie. Există întrebări, Există obiecții? Nu. Prin urmare, continuăm cu punctul 4. Este vorba despre comunicările președintelui. Astăzi nu am comunicări, însă la punctul 5 uh, trebuie să vă prezint deciziile luate de coordonatori. Bineînțeles, veți primi aceste decizii în scris, însă trebuie să, să pun în discuție câteva aspecte pentru că sunt importante. Am discutat despre audierea pe care trebuie să o organizăm. Audierea privind uh, comisarii și coordonatorii au fost de acord să-i transmitem o scrisoare domnului Juncker în care să ne exprimăm neliniștea uh, pricinuită de informațiile pe care le-am primit cu privire la constituirea uh, Colegiului Comisarilor, constituire care pare să nu respecte una dintre cerințele noastre și anume aceea uh, Uh, privind împărțirea egală a locurilor, a posturilor de comisar între femei uh, și bărbați. Iar acest, această problemă vizează și celelalte instituții ale Uniunii Europene. La începutul verii am trimis deja o scrisoare domnului Juncker, dar ne dorim să-i trimitem o nouă scrisoare prin care să exerc presiunea asupra sa, o scrisoare în care să-i amintim domnului Juncker că Parlamentul European trebuie să accepte colegiul comisarilor și că în acest context, Parlamentul European va ține cu dinții de respectarea principiului uh, egalității de gen și în acest uh, domeniu. E clar că femeile nu sunt suficient de bine reprezentate în uh, sau conform informațiilor pe care le avem uh, în momentul uh, informațiilor pe care le avem uh, în momentul de față, deci nu este respectat principiul egalității de gen în viitorul în viitoarea comisie. De asemenea, dorim să trimitem o scrisoare președinției italiene pe aceeași temă. Și în această scrisoare adresată președinției italiene, vrem să punem în discuție și directiva privind concediul de maternitate. Vrem să mergem înainte și avem în acest sens nevoie de sprijinul președinției italiene. De asemenea, dorim să creăm un raport pe tema strategiei egalității de gen din 2015 încolo. Uh, socialiștii și democrații se vor ocupa de acest raport. Munca asupra raportului va începe cât mai curând cu putință. Și uh, trebuie să transmitem uh, comisarului, viitorului comisar responsabil pe această tematică, toate dorințele noastre. Bine, toate aceste aspecte le veți primi și înscri, înscris și vrem să mă informez de asemenea de faptul că pe 5 martie anul viitor comisia noastră va sărbători uh, Ziua Femeii. Vă rog să să vă treceți deja această dată în calendar, pentru că vom avea o ședință specială atunci. Acestea au fost comunicările mele și acum trecem la vot. Votul asupra bugetului general al Uniunii Europene pe anul 2015. Bueno, si tienen todas ustedes la, la tarjeta de voto ya. Aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră? Dacă da, atunci putem trece la vot. Mai întâi de toate vreau să vă adresez o întrebare. Unii colegi ne-au spus că ar exista probleme și neclarități la unele dintre traducerile în scris. Versiunea oficială va fi versiunea în limba engleză. Prin urmare, dacă există vreo problemă la traduceri, dacă există probleme legate de concepte, etc., atunci trebuie să țineți cont de faptul că versiunea textului în limba engleză va fi cea hotărătoare. y, también antes del voto mm, plantear que hay una enmienda. Tot înainte de vot vreau să vă spun că există un amendament oral, un amendament depus de mine. Este vorba de 6243. Adăugăm aici o teză conform căreia Uh, sănătatea, problematica sănătății uh, trebuie să primească o importanță deosebită. entonces se añadiría eso en el texto existente se, se incorporaría esta me doresc introducerea acestei teze în text. Bine. Acum continuăm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 pentru prima dată în calitatea aceasta nouă pe care o am când organizez un vot. Dacă vor exista probleme, îmi cer scuze încă de pe acum. Trecem la vot, așadar. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, să adoptăm. 6201, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6202, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Șaizeci acum pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votăm amendamentul 6204. Todo el mundo ha votado? A votat toată lumea. Votul se închide. 19 voturi pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Continuăm acum cu 6205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Compromisul 3 este adoptat. Trecem la amendamentul 6207 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6208 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6209 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm așadar pe cale electronică votul la amendamentul 6209. Todo el mundo ha votado. A votat toată lumea? Există probleme? Eh, se cierra la votación teniendo en cuenta ahora que... Votul se închide. Vom ține cont de problema legate de o cartelă de vot. 18 voturi pentru, 12 împotrivă. Și adăugăm votul care nu a putut fi exprimat electronic. 62-35 acum cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 62-42 cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 62-10 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62, 34 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Cred că a fost respins, dar mai bine verificăm. Deci verificăm votul la 62-34. Cerramos la votación. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la 62-47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-12 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6243 Aici uh, este adăugat și amendamentul oral pe care vi l-am explicat. Bineînțeles, dacă există obiecții legate de amendamentul oral, vom ține cont de ele. Dacă nu există obiecții, atunci uh, uh îl uh, preluăm pe acesta. Întâi uh, votăm acum 62-43, așadar cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 6216 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6217 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6218 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. nouăsprezece cu amendament oral, după cum puteți vedea pe lista de vot. Există obiecții legate de amendamentul oral? Nu. Atunci votăm amendamentul. Cine e pentru? 62-19. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 62-20 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-23 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-24 pentru, împotrivă, abțineri. Doamna președinte, își cere scuze. Roll call vote. Noi no visto muy bien. Se... Haideți să verificăm electronic. Votul s-a deschis la 62-24. Votul s-a închis. Se adoptă. 18 voturi pentru, 14 împotrivă. Trecem la 62-25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62-27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62-38 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, 29, nu. 62, 30, cine e pentru? Împotrivă. Bun. Un vot cu apel nominal 62-30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 16 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri, 62-36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62-37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6240 pentru împotriva abțineri respins 6241 pentru împotriva abțineri din nou și acesta este respins Așadar, ajungem la sfârșitul votării procedurii bugetare. Vă mulțumesc pentru cooperare. Son, son enmiendas entonces no hay voto final del, del informe como tal. Nu există un vot final pe întreg uh, textul legislativ. Bueno, pues damos comienzo. Damos comienzo al workshop. Por favor, uh, Să trecem acum la atelierul nostru de astăzi. por favor eh, vamos a dar comienzo al workshop por lo tanto por favor vă rog eh, dacă sunt eh, persoane în sală care nu doresc să participe la atelierul de dezbateri, vă rog să părăsească sala. Vă mulțumesc. Așadar, aș dori să deschid uh, acest uh, atelier de dezbateri. Ceea ce am încercat să facem uh, este să analizăm o serie de chestiuni pe care trebuie să le avem în vedere ceea ce ne va fi util atunci uh, când uh, vom elabora texte de lege privind egalitatea de gen. Nu pot să vorbesc dacă în sală există rumoare în permanență, lumea are discuții private. Bueno, pues eh, espero poder continuar E... Bun, sper că voi avea posibilitatea să continui. Așa cum uh, spuneam, avem uh, uh, șase grupuri de teme pe care le dezbatem în prezent în Europa, chestiuni legate de egalitatea de gen. Acest lucru ne va ajuta la elaborarea noi strategii pentru 2015. Este important ca această comisie să își aducă contribuția la ceea ce se va face în următoarele luni. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor celor care participă la dezbaterea noastră prin prezentarea unor aspecte pe care uh, le avem în vedere și o să încep cu prima temă, um, gender mainstreaming, uh, gender budgeting și monitoring. Am uh, vorbit uh, despre uh, bugetarea în chestiuni legate de gen. Cred că acest lucru este fundamental. Profesorul Fiona Beveridge are cuvântul. Ea este profesor la Universitatea din Liverpool. Vă mulțumesc că sunteți în mijlocul nostru. Aveți cuvântul. Sunt foarte onorată să particip la această dezbatere astăzi. M-au ajutat colegii mei și mă ajută colegii de la Universitatea din Liverpool. Raportul nostru se referă la uh, integrarea chestiunilor uh, de gen uh, și bugetarea pentru aceste teme perioada este 2003-2006, însă astăzi mă voi uh, concentra asupra unor puncte care se pot regăsi la paginile 9 și 10. După cum știți, strategia Uniunii Europene se bazează pe o abordare duală, integrarea problemelor de gen în, toat, gen în toate uh, domeniile. Adoptarea unei noi strategii dă posibilitatea să evaluăm dacă această arhitectură de bază este în continuare adecvată. Uh, strategia duală oferă uh, uh, instrumente uh, care pot să ne ajute să abordăm chestiuni complexe legate de egalitatea de gen. Această abordare de integrare a chestiunilor de gen înseamnă că acest lucru poate să fie uh, adoptat în toată politica uh, Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să adopte uh, măsuri obligatorii pentru a face față chestiunilor de politică. Uh, în uh, strategia 2010-2015 au fost folosite o serie de instrumente care vor fi folosite în continuare și în următoarea strategie dacă acest lucru este potrivit. Trebuie să avem reguli clare pentru toate părțile aceste uh, instrumente uh, ne asigură uh, o abordare egală în toate statele membre. Menținerea unor condiții de egalitate pentru angajatori, de pildă, sau pentru furnizorii de servicii. Deci un exemplu foarte bun a utilizării măsurilor obligatorii pentru a promova egalitatea de gen este regulamentul uh, în ceea ce privește egalitatea de gen în programul până în 2020 uh, sunt provocări pentru toate statele membre într-o zonă unde nu s-au făcut progrese prea mari uh, anterior. Ceea ce este important, aceste regulamente sunt uh, obligatorii și pentru statele membre. Sunt uh, și măsuri neobligatorii care joacă un rol important. Abordarea duală oferă o arhitectură de bază care va rămâne neschimbată în următoarea strategie. Strategia 2010-2015 uh, a avut cinci priorități, cinci de domenii prioritare. Însă, uh, după cum uh, vom vedea mai târziu, ele nu au fost foarte bine corelate. Această strategie oferă posibilitatea să vedem unde s-au făcut progrese și unde lucrurile au fost mai lente și să vedem care sunt zonele care trebuie să constituie o prioritate în următoarea strategie. De asemenea, avem o posibilitate de a avea strategii suport uh, pentru integrarea uh, de gen acest lucru poate să ducă la îmbunătățirea situației atât la nivelul Uniunii Europene cât și în statele membre. Consiliul a cerut deja statelor membre în decembrie 2013 să mențină uh, un mecanism puternic de stat pentru a promova egalitatea de gen. În general vorbind, pentru Uniunea Europeană, recomandarea noastră uh, indică uh, o uh, evoluție și nu o involuție a chestiunilor uh, de uh, gen. Așadar, monitorizarea politicilor uh, egalității de gen este importantă pentru că această chestiune are multe uh, fațete. Această strategie de gender mainstreaming, mainstreaming arată că s-au făcut progrese în zone unde se înregistrau uh, stagnări de la adoptarea ultimei strategii, Uniunea Europeană și-a îmbunătățit capacitatea de experți prin instituirea unei agenții specializate, Agenția Europeană pentru Egalitatea de Gen, care, uh, a cărei activitate a avut deja un impact semnificativ. Sunt multe studii care se referă la activitatea acestei agenții. Aceasta are capacitatea Uh, de a promova chestiunile de gen. Recomandăm să se analizeze în noua uh, strategie posibilitatea ca această agenție să fie mai bine valorificată pentru a uh, reliefa importanța soluțiilor, pentru a valorifica resursele existente, pentru a îmbunătăți eficiența acestei agenții. Monitorizarea se bazează și pe date fiabile și există o serie de Uh, lacune, uh, există domenii în care nu există, uh, există date suficiente care să ne permită să facem o comparație a progresului realizat în, divers, realizat în diverse state membre. De asemenea, trebuie să evidențiem cât de important uh, este să vedem cum putem să uh, rezolvăm aceste lacune în viitor. Strategia poate să stabilească un obiectiv și un calendar pentru rezolvarea acestor chestiuni. Indexul uh, egalității de gen, care a fost lansat de Agenția pentru Egalitatea de Gen, a dat posibilitatea monitorizării chestiunilor de gen în ansamblul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Uh, este un instrument sofisticat care are nevoie de date complexe. Acest index uh, va fi uh, înglobat ca un mecanism de monitorizare în viitoarea strategie și uh, Uniunea Europeană a stabilit o serie de obiective riguroase pentru îmbunătățirea egalității de gen. Apoi, uh, trainingul în probleme de uh, gen este foarte important. Trebuie să avem o imagine mult mai clară a stadiului actual al acestor chestiuni. Este posibil să vedem acum uh, care sunt lacunele la nivelul formării experților Recomandăm atât statelor membre cât și Comisiei să se acorde o atenție mai mare uh, formării în uh, chestiuni uh, legate de problemele de gen. De asemenea, am făcut o evaluare de uh, impact pentru a promova chestiunile de gen Există un uh, cadru care cuprinde probleme sociale și Comisia, în mod deosebit, uh, a putut uh, să stabilească o practică în ceea ce privește eficiența studiilor de impact. Unele din aceste studii nu sunt suficient de bine concepute. Uh, acum, uh, în ceea ce vește stereotipurile de uh, gen, am văzut că acestea limitează opțiunile individuale și <clears throat> subminează strategia economică. Este un domeniu complex de competență pentru că competența principală Uh, o au statele membre și, desigur, există chestiuni importante, cum ar fi libertatea de exprimare, care trebuie avută în vedere. Există argumente pentru a susține intervenția Uniunii Europene în cazul în care unele state membre doresc uh, să ia măsuri și mai stricte uh, pentru a împiedica anumite manifestări inadecvate. Trebuie să se exploreze în continuare această posibilitate. Susținem recomandarea uh, Uniunii, uh, Comisiei Europene de a crea un grup specializat care să uh, convină asupra unor definiții unitare. Și acum ajung la bugetarea Uh, chestiunilor de gen. Este un domeniu în care uh, s-au înregistrat progrese în ultimii ani, atât la nivelul uh, statelor membre, cât și la nivel internațional. Bugetele nu trebuie să fie neutre atunci când este vorba de chestiunile de gen. Uh, Alocațiile uh, bugetare trebuie văzute și prin uh, prisma problemelor de gen, uh, trebuie identificate și anulate um, alocațiile care nu respectă acest principiu. De asemenea, s-a subliniat importanța unei transparențe sporite atunci când e vorba de elaborarea bugetului. Recomandăm ca Consiliul European și Parlamentul, susținuți de Comisie, să introducă o mai bună bugetare ca parte a strategiei Uniunii Europene. Acest lucru să fie introdus în cadrul financiar multianual Uh, Consiliul European a uh, cerut uh, să se introducă un pilon în ceea ce privește chestiunile de gen în strategia până în 2020. Într-o perioadă de criză fiscală, transparența este esențială. Se recomandă ca să se analizeze periodic problemele de gen atunci când se iau decizii în momente de criză. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, Mulțumim foarte mult, doamnă profesor. Acum, uh, membrii comisiei noastre au ocazia de a pune întrebări. Avem 20 de minute la dispoziție pentru întrebări. Vă rog, dacă aveți întrebări sau comentarii privind prezentarea doamnei profesor. Mm-hmm. Ok, ok, ok. So, if there is... Ah, ok, Please. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Vorbesc în calitatea mea de parlamentar maghiar europarlamentar maghiar. În Uniunea Europeană sunt multe state membre, printre care și Ungaria. Și în aceste state membre există multe femei și copii care trăiesc în condiții de sărăcie. Există diferențe, într-adevăr, în Occident situația economică e mai bună. Din nefericire însă vedem că în uh, aceste state membre din sudul și estul Europei sunt văzute ca un fel de țări de categoria a doua. Sunt unii, unele persoane aici care vin la astfel de întâlniri ca la o cafenea, însă iată fac gălăgie și nu fac decât să ne deranjeze, dar am să revin la, la fondul intervenției mele vorbeam de aceste femei care sunt silite să-și abandoneze familiile uneori pentru a-și căuta un loc de muncă în Occident. Lucrează acolo, practic, în condiții de sclavie. Ele se confruntă cu o sărăcie lucie, trăiesc ca niște slujnice sau adesea devin victime ale traficului de persoane. Noi tot vorbim de o Uniune Europeană, dar iată că avem încă aceste diferențe enorme între situația femeilor din Occident și a celor din Est. E vorba de persoane care trăiesc într-o sărăcie cumplită, mai ales femei. Acum o jumătate de oră am alocat sume imense pentru programe de instruire, chestiuni de mainstreaming, de gen. Vorbim de sute de milioane de euro. Însă, vă întreb, ce rost au toate aceste lucruri? Ce au de câștigat femeile din Europa? mai ales cele din Est, care se confruntă cu o sărăcie cumplită, sau din Sudul Europei. Ați putea sintetiza în câteva cuvinte care ar fi rezultatele așteptate de pe urma acestor alocații bugetare. Cum pot îmbunătăți aceste investiții situația femeilor? Care e relația între aceste sume uriașe și viața de zi cu zi a femeilor de rând, mai ales în statele postcomuniste? acele țări care sunt văzute ca fiind de mâna a doua. Foarte mult mai interesat să aud răspunsul dumneavoastră. Asta o chestiune care ne arată foarte bine tocmai care este importanța integrării acestor chestiuni de gen. Există politici la nivel Uniunii Europene, sunt fonduri social, fonduri de dezvoltare regională care presupun alocații bugetare semnificative pe o serie întreagă de inițiative și e important să integrăm chestiunile de gen în toate aceste domenii de politică. Dacă ne asigurăm că facem acest lucru, dacă ne asigurăm că monitorizăm aceste cheltuieli, reușim într-adevăr să aflăm cu precizie care este rezultatul acestor investiții, acestor alocații bugetare asupra grupurilor de femei, mai ales a celor care se confruntă cu o situație materială precară. Tocmai asta vreau să spun. Trebuie să monitorizăm aceste cheltuieli. E nevoie de transparență, e nevoie să înțelegem cu precizie ce efecte există uh, la nivelul diferitelor grupuri defavorizate prezente în societatea noastră. Mulțumim. Următoarea întrebare, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-a făcut o plăcere reală să asist la această prezentare și aș vrea o întrebare pentru doamna profesor Beveridge. Nu de mult în Spania, când s-a calculat PIB-ul național, s-au inclus uh, lucruri cum ar fi, de exemplu, veniturile uh, din prostituție. sunt lucruri care au fost uh, reliefate și discutate pe larg, pentru că în Spania se discută posibilitatea legalizării prostituției. Însă, această bugetare pe criterii de gen, această luare în calcul a tranzacțiilor provenite din prostituție, ar intra și ele la bugetarea bazată pe aspecte de gen? Și dacă da, impactul ar fi unul pozitiv sau negativ? prima mea întrebare. Apoi, tot în materie de bugetare, pentru că sunt uh, membru la Comisia Bugete, vorbeați de o mai bună raportare, de o responsabilitate sporită din partea organelor administrative. Cum se va realiza însă acest lucru? Aveți vreun exemplu în acest sens? S-a făcut așa ceva până acum? Pentru că adesea în Parlament se vorbește de transparență, însă nu se vorbește de răspundere, de a da socoteală pentru rezultatele obținute. Cei care vorbesc de transparență tot timpul nu prea vor să se refere și la acest aspect. E vorba de niște decizii politice necesare. Vrem să ne asumăm riscul de a pierde o anumită sumă de bani, de a nu folosi o anumită locație bugetară, ne-ți putea explica aceste chestiuni? Se vorbește des de transparență, într-adevăr, însă responsabilitatea nu e atât de prezentă. Nu se iau decizii politice și nu se ajunge la rezultate. Intervenții fără microfon? Mulțumesc! Noi am dat câteva exemple de astfel de bugetare pe teme de gen înainte state membre și organizații internaționale. În anexa 2 la raportul nostru și, după cum spuneam, cred că, într-adevăr, începem să acumulăm exemple de bună practică, dar mai este foarte mult de făcut până a putea conchide că mecanismul este un eficient. Însă avem suficiente date în momentul de față pentru a putea să vedem cum am putea introduce la nivelul instituțiilor europene o serie de astfel de coordonate bugetare. În prezent, problema e că dacă presupunem cheltuim bani pe anumită problemă, ne-am putea aștepta la un anumit impact asupra unui grup specific de femei dintr-un stat membru. Presupunem că banii, într-adevăr, ajung acolo unde trebuie să ajungă, însă nu știm acest lucru cu certitudine. Cred că o bugetare pe teme de gen ne dă posibilitatea de a investiga clar câți bani au ajuns la grupurile țintă și apoi vom avea ocazia de a verifica dacă într-adevăr lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuiau să se întâmple și dacă nu, unde a fost blocajul, ce decizii ar fi putut fi luate pentru a împiedica astfel de devieri. Să vedem de ce nu s-a întâmplat ceea ce se preconiza inițial. Transparența provine de la analizarea ambelor uh, elemente ale ecuației la început se fac anumite presupuneri referitoare la beneficiarii posibili, însă adesea nu urmărim punerea în practică. Nu ne întrebăm, au ajuns banii la beneficiarul avut în vedere inițial? S-au obținut rezultatele preconizate inițial? O astfel de bugetare pe coordonată de gen ne va permite să analizăm concret impactul acestor alocații bugetare asupra unor categorii specifice. Thank you. Uh... Intervenție fără microfon din sală. La, la prima întrebare pe care v-am pus-o, sunteți expertă în bugetarea pe coordonate de gen. Ce părere aveți în legătură cu acest mandat includerea în PIB-ul fiecărei țări veniturile din prostituție. E o tranzacție economică, la urma urmelor. Ar trebui să fie inclusă în statisticile naționale sau nu? Se aliniază aceasta idei de bugetare pe teme de gen. Am văzut statisticile și, într-adevăr, e o contribuție la PIB. Nu sunt economistă și n-aș, m-aș lăsa trasă în astfel de dezbateri. Uh, chestiune nu se referă doar la veniturile de pe urma prostituției, ci o categorie întreagă de venituri care rămân în zona cenușie sau neagră. Cei care au de câștigat sau de suferit de pe urma acestor tranzacții sunt invizibili pentru această bugetare pe coordonată de gen, într-adevăr, trebuie rezolvată chestiunea economiei cenușii, însă e o întrebare dificilă, o întrebare care ne bântuie de multă vreme, nu e ceva care se refere strict la chestiuni de gen. E chestiunea mai largă a economiei invizibile, însă eu, nefiind economistă, n-am să intru să ofer uh, considerații pe această temă. Mulțumim, uh, doamne profesor. Dacă nu mai sunt alte întrebări pe această temă, cred că putem merge mai departe și următorul expert se va referi la independența economică și poziția femeilor pe piața muncii în Uniunea Europeană. Da, acum cuvântul, doamne profesor Marcela Corsi de la Universitatea La Sapienza din Roma. Vă rog, aveți cuvântul. Molte grazie, sono lieta di prendere la parola, di essere qui con voi oggi. Eh. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că îmi dați uh, ocazia de a lua cuvântul astăzi. Da, iată, ne aflăm la începutul unui nou mandat legislativ pentru Parlamentul European, ne aflăm la un nou început uh, al instituțiilor europene în general. Și tocmai de aceea sunt foarte încântată de faptul că, iată, am ocazia de a mă adresa dumneavoastră. Uh, Uh, tema pe care trebuie să o prezint eu astăzi este una foarte importantă, nu am prea mult timp la dispoziție, dar uh, voi încerca să vă prezint uh, măcar câte va aspecte esențiale legate de tema aceasta. Voi prezenta în special câteva tabele și vă voi explica aceste uh, aceste tabele pe care le puteți vedea în documentele dumneavoastră. Bineînțeles, voi încerca să fac un rezumat al uh, prezentării mele. Vorbim despre independența economică a femeilor și în special despre rolul femeilor pe piața muncii. Cu siguranță, acest aspect este unul dintre cele mai uh, aprins discutate sunt economistă și tocmai de aceea voi încerca să analizez cât mai detaliat cu putință anumite aspecte esențiale în acest context. Cu siguranță toți cei prezenți în sală sunt uh, interesați uh, de acest subiect și uh, cu siguranță majoritatea dintre dumneavoastră știți prea bine că există problema legată de marginalizarea femeilor pe piețele muncii din statele membre. Bineînțeles, situația aceasta se, se modifică, se, se îmbunătățește pe aici, pe acolo, însă marginalizarea este în continuare o problemă. Ea poate avea mai multe forme și poate genera uh, segregarea femeilor în anum, anumite sectoare economice, dar poate genera de asemenea diferența salarială între femei și bărbați. Doamna europarlamentar din uh, Ungaria a prezentat un exemplu dintre cele mai dramatice, dar și Italia se află în aceeași situație această marginalizare, această segregare, această diferență salarială există, există până și în uh, acele pături sociale care câștigă mai puțin și această diferență salarială s-a înrăutățit uh, în contextul acesta al crizei. De asemenea, s-a înrăutățit uh, și sau a crescut diferența mm, în ceea ce privește pensiile între femei și bărbați. Institutul pentru Egalitatea de Gen a încercat să creeze indicatori care să ne ajute în, an- în analizele noastre, spre exemplu, indicele egalității de gen, pe care îl vedeți în primul tabel din prezentarea mea. Vedeți aici un fel de rezumat al uh, informațiilor care pot fi extrapolate din indicele egalității de gen și care ne poate oferi o imagine cât de cât de ansamblu asupra situației din uh, uh, statele membre. Vedeți aici că am reușit să atingem cam 50% dintre obiectivele noastre, dat fiind faptul că acest indice merge de la 0 la 100. Uh, cam peste tot am reușit să ajungem undeva la 50-55 uh, uh, de puncte din 100. Vedeți în tabelul meu că mă refer la bani, la slujbe, uh, la timp, de asemenea, timpul investit de femei și în pe piața muncii sau în piața muncii. Și vedeți aici cât mai, cât mai trebuie făcut pentru atingerea cotei maxime a acestui indice. Vă prezint acest indice doar pentru a vă arăta care sunt instrumentele pe care eu și colegele mele uh, le avem la dispoziție pentru analizele noastre. Bineînțeles că toate aceste analize nu pot fi făcute fără să luăm în considerare efectele crizei. Instituțiile europene și alte instituții transfrontaliere, internaționale s-au ocupat, au analizat uh, efectele crizei. Hai să vedem și noi ce anume uh, generează criza. Bineînțeles, procesul încă nu s-a încheiat. Uh, prin urmare, tot ceea ce vă pot uh, prezenta eu astăzi sunt doar câteva idei pe care le-am putut extrapola până în momentul de față. Prima idee pe care vă pot prezenta astăzi este următoarea. Uh, criza ne oferă o serie de semnale paradoxale, dar uh, și uh, um, dar și foarte interesante. Și anume, ce face criza? Diminuează diferența dintre cele două sexe am putea să fim uh, fericite de lucrul acesta, am putea fi fericiți cu toții de ceea ce se întâmplă, dar uh, dacă analizăm în detaliu ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa de bine. Diferențele dintre uh, sexe uh, scad, asta în, din pricina faptului că situația atât a femeilor cât și a bărbaților se înrăutățește. Deci acesta este una dintre mm, lucru, unul dintre lucrurile pe care le-am uh, descoperit noi în cursul analizelor noastre. Deci, în momentul de față, ar părea, s-ar părea că uh, diferența dintre uh, genuri, dintre sexe scade, însă această diferență scade pentru că tuturor ne merge mai, mai rău. Pe ce mă bazez în momentul în care spun lucrul acesta? Mă bazez pe datele legate de șomaj și, de asemenea, pe datele legate de uh, participarea pe piața muncii. Vedeți aici, în ambele cazuri, o scădere semnificativă între 2006 și 2013 uh, aici la ocupare. Dar uh, trebuie să, să ținem cont de acest uh, aspect al ocupării, în, ne uitând însă uh, datele legate de șomaj. De ce spun asta? Pentru că Uh, șomajul în rândul uh, bărbaților a, uh, a crescut și, prin urmare, ocuparea în rândul bărbaților a scăzut. Iată, bărbații au ajuns la un nivel mai apropiat de nivelul scăzut al femeilor în aceste domenii în trecut. Vedeți că în ceea ce privește șomajul, um, graficul ne arată cât se poate de clar că șomajul a crescut în rândul bărbaților. La început criza a afectat în special, i-a afectat în special pe bărbați. Însă mai apoi uh, criza a început să afecteze din ce în ce mai tare și uh, femeile. Adică șomajul uh, a crescut uh, și în acele domenii în care uh, femeile erau uh, mai puternice la capitolul angajare. Inițial au fost afectate așadar domeniile de activitate specifice bărbaților și mai apoi, încet, încet, au început să fie afectate și domeniile în care femeile sunt de obicei active. Bineînțeles, aceste date trebuie să fie analizate și pe viitor pentru a ne da seama la finele perioadei eh, de analiză cum anume arată într-adevăr situația în rândul femeilor și în rândul bărbaților. Bineînțeles, aceste diferențe vor eh, sau aceste situații vor fi influențate de deciziile care vor fi luate la nivel instituțional pe viitor. Uh, Ah, un alt subiect despre care trebuie să vorbim este, bineînțeles, și calitatea locurilor de muncă. Calitatea locurilor de muncă a scăzut. Eurofound ne-a arătat lucrul acesta și ah, această situație se regăsește în toate statele membre. În ah, Italia am avut și noi o analiză, un raport pe această temă și ni se arată cât se poate de clar pentru a treia oară consecutiv că uh, calitatea muncii, locurilor de muncă uh, scade din ce în ce mai tare. De ce? Pentru că se încearcă contracararea efectelor crizei. Tocmai de aceea se uh, optează mai degrabă sau angajatorii optează mai degrabă pentru slujbe cu normă redusă. Angajații sunt obligați din pricina crizei să accepte aceste locuri de muncă că chiar dacă în mod normal ar lucra, ar, uh, ar prefera mai degrabă o normă întreagă. Deci femeile sunt obligate să accepte aceste locuri de muncă cu normă redusă din pricina faptului că nu pot găsi ceva mai bun. Deci, iată, uh, calitatea locurilor de muncă scade și cele mai afectate de această situație sunt femeile. Asta din varii motive. Bine, vă voi mai da și câteva cifre pe această temă imediat. Dar uh, în mare aceasta este situația. Poate că slide-ul nu este neapărat foarte clar, însă uh, și în acest domeniu diferențele dintre bărbați și femei au scăzut încet încet. Și mai există o problematică aici și anume Uh, slujbele temporare. În Italia, aceste slujbe au crescut din, uh, ca număr, uh, au crescut enorm ca număr în ultima vreme. Vorbim despre slujbe temporare, dar e clar că ne referim mai degrabă la slujbe precare, pe care tinerii, în special, Tinerele femei sunt obligate să le accepte dacă își doresc să intre pe piața muncii. Bine, există o serie de măsuri legislative care au fost luate pe această temă, dar, din nou, problema slujbelor temporare afectează mai degrabă femeile decât bărbații. Chiar dacă uh, tinerii în general se, se confruntă cu problema slujbelor te- temporare, din această categorie ne vom da seama că femeile, tinerele sunt cele, cele mai afectate. Am o, un grafic pe această temă, însă vă rog frumos să-l cercetați în documentele dumneavoastră, pentru că cu siguranță pe, pe ecran acest slide nu, nu se va vedea bine și, și e greu de interpretat Uh, un astfel de, de grafic uh, fără ca imaginea să fie clară. Eu încerc să vă explic cum anume a evoluat piața muncii uh, în contextul acesta de criză, acesta de criză și cum afectează el femei, cum afectează această evoluție femeile și bărbații. O, altă temă foarte importantă pentru noi este diferența salarială dintre femei și bărbați. Este o temă care a fost îndelung tratată de către instituțiile europene, de către Comisie și Parlament și rezultatul este, analizelor noastre este că această, este aceea că această diferență salarială stagnează. Situația nu se îmbunătățește, ci stagnează. Iată aici un grafic mai ușor de citit. Avem uh, o comparație aici între anii 2012 și 2008 și ne dăm seama că în această perioadă uh, nu s-au înregistrat mari uh, diferențe Uh, sau îmbunătățiri. Vedeți în acest uh, grafic că, iată, pe aproape pe parcursul a aproape 5 ani de zile, situația nu s-a schimbat într-o manieră uh, categorică. Care este cauza acestui fenomen? Bineînțeles, uh, s-au uh, exprimat mai multe opinii pe această temă, pe care le prezint în raportul meu, însă eu aș dori să subliniez câteva puncte care, pe care le consider speciale. Dacă ținem cont de evoluția uh, condițiilor de pe piața muncii pentru femei și bărbați, dacă tragem concluzia că situația s-ar fi îmbunătățit, poate că nu-i, uh, nu-i uh, neapărat greșit, însă cu toate acestea e greu să tragem concluzii cât se poate de clare uh, între situația bărbaților pe piața muncii și alte aspecte. Astăzi nu voi vorbi despre discriminare, însă, cu toate acestea, relația dintre piața muncii și diferențele salariare este una foarte, foarte complexă. Depinde de problematici instituționale sau de alte aspecte pe care le prezint, prezint în uh, prezentarea mea. Astăzi însă nu vreau decât să prezint un astfel de factor și anume costurile implicate de copii. Este o problematică oarecum specială, dar ține, bineînțeles, de piața muncii. Ce se întâmplă de fapt? femeile trebuie să suporte costuri în cazul în care vor să aibă un copil, iar aceste costuri au o ef- un efect cât se poate declara asupra salariului, venitului obținut de către femeie. Deci, vedem așadar care este uh, situația și e clar că avem nevoie de măsuri cât se poate declara în acest sens. Am fost invitată astăzi uh, aici și pentru a vorbi despre următoarea temă. Calitatea de membru uh, sindical are ea o, un efect asupra diferenței salariale dintre bărbați și femei? Adesso essere nero come sunt persoane care nu sunt membre de sindicat. Uneori munca la negru este uh, o astfel de cauză, așa cum au arătat-o colegii mei. Nu m-am ocupat direct de această problemă, nu fac decât să transmit concluziile experților. Munca în uh, sectoare unde sindicatul este puternic Uh, duce la o protecție uh, suplimentară atunci când este vorba de uh, diferențele salariale. În astfel de situații, diferențele salariale sunt mult mai limitate. Și ajung la ultimul punct, și aici este vorba uh, de un decalaj uh, pe care trebuie să-l reamintim. Uh, este un decalaj pe care nu-l analizăm atât de des, dar care are o pondere foarte importantă. Este o chestiune de vârstă, de sex și de carieră. Plecăm cu toții la pensie cu ceea ce am acumulat de-a lungul uh, vremii. Sigur, fiecare țară își are propriul uh, model, primul pilon, al doilea pilon, uh, contribuția și așa mai departe. Dar dacă cuantificăm diferențele la pensie între uh, bărbați și uh, femei, vedem că acest decalaj este dublul decalajului salarial între femei și bărbați. Diferențele de gen la care asistăm astăzi se uh, uh acutizează pe măsură ce oamenii se apropie de vârsta pensiei. Uh, Uh, știm că femeile sunt mai longevive, ele trăiesc mai mult, uh, dar trăiesc mai prost din cauza problemelor de sănătate, deci inutil să spunem că singura modalitate de a ajuta femeile uh, este să mărim pensiile, care sunt inferioare față de cele ale bărbaților. Uh, femeile muncesc uh, mai puțin, probabil și pentru faptul că dau naștere uh, unor copii, cariera lor este scurtată în raport cu cariera bărbaților, deci trebuie să ne gândim și la situația lor la pensie. S-a făcut un studiu de către un coleg din rețeaua Calgain care lucrează împreună cu Comisia și reprezentanții Comisiei sunt prezenți în sală. Acest studiu arată că există un decalaj considerabil în ceea ce privește pensiile între femei și bărbați și există o legătură clară între carierele întrerupte în cazul femeilor care uh, întrerup uh, activitatea profesională uh, pe perioada maternității. Și acest lucru se reflectă în situația la pensionare a femeilor. Se uh, văd astfel de diferențe în toate țările europene atunci când este vorba uh, de uh, pensie și întreruperea carierei. Deci vă invit să vedeți aceste date statistice și o să închei cu niște recomandări. Cum să facem față diferitelor provocări? Sunteți la începutul mandatului nostru de parlamentar. Încercați să vă imaginați un viitor mai uh, roz. Când vorbesc de un viitor mai roz, uh, mă uh, refer la o raportare la criza din 29. Nu avem nu am trăit o criză ca cea din 29, dar suntem uh, într-o criză semnificativă uh, și Uh, trebuie să uh, uh, încercăm să facem față acestei crize. Femeiul nu este cunoscut ca o instituție care este foarte sensibilă la chestiunile de gen, așa încât trebuie să ținem cont de toate elementele de gen în analiza noastră. Europa ar putea să aibă o rată de creștere cu 2,4% mai mare dacă am uh, ține uh, cont uh, de chestiunile de gen. Deci lucrurile ar putea fi îmbunătățite. Asta presupune investiții sporite și pactul de investiție socială de care se discută de la președinția irlandeză și vorbim de efectele uh, reale de uh, punerea în practică de către comisie. Uh, trebuie să ne îndreptăm către un nou deal investiții în uh, sectoarele adecvate. Acesta este, aceasta este o recomandare de care uh, trebuie să ținem uh, cont. Ce putem să facem concret? Să investim în infrastructurile sociale, cele care generează locuri de muncă, care încurajează femeile să activeze în sectoare cu o muncă calificată. Am spus-o și o, spus, o spunem din nou, dorim măsuri care să Uh, da posibilitatea îngrijirii uh, copiilor. Trebuie să investim de asemenea uh, la nivelul grădinițelor, trebuie să vorbim poate de acordul de la Barcelona, am putea să o facem acum. Deci trebuie să investim în acest sens pentru a permite femeilor să lucreze, să se ocupe și de copiii lor, uh, Uh, dar să atragem și alte femei în uh, sectoarele de activitate care până uh, în prezent nu au fost sectoare unde femeile sunt angajate cu predilecție. Femeile nu trebuie să facă numai munci necalificate, deci la acest nivel putem să investim, să creăm condiții mai bune pentru femei, putem să îmbunătățim și calitatea muncii pentru femei. Trebuie să creăm uh, un viitor uh, pentru absolventele uh, cu studii superioare sunt uh, puțin cam uh, înflăcărată de felul meu și de aceea de multe ori uh, insist prea mult asupra unor uh, probleme, dar trebuie să spun, guvernele sunt uh, cele care trebuie să se angajeze uh, mai mult, să facă mai mult decât au făcut până acum, să instituie măsuri bugetare și fiscale pentru a permite intrarea acestor femei pe piața muncii. Acest lucru poate fi realizat prin adaptări ale uh, fiscalității și asta poate să se refere la întreaga familie, dar ele să vizeze în mod deosebit femeile, astfel încât aceste femei să poată să muncească și să uh, uh, concilieze viața lor privată cu uh, cea profesională. Uh, și bărbații trebuie să joace un rol mai activ în acest sens. De asemenea, uh, Uh, aceștia trebuie să uh, ajute femeile care uh, au un salariu scăzut. Parlamentul European, dumneavoastră în speță, ar trebui, așa cum ați făcut-o și în trecut, să continuați cu această inițiativă, să promovați acest nou vis, acest nou deal. Ați putea să Uh, îi ajutați pe cei implicați uh, să combată uh, orice distorsionare pe piața muncii. Sunt aspecte care uneori rămân necunoscute tinerelor femei. Trebuie să punem accentul pe transparență Apoi trebuie să întărim uh, instituțiile naționale care uh, combat uh, decalajele de gen. Sigur, criza este o condiție specială în zilele noastre și trebuie să facem ceva și în condiții de criză. Apoi, Comisia. Comisia trebuie să meargă în sensul pe care l-am uh, uh, precizat uh, adineauri. Trebuie să identifice noi indicatori în ceea ce privește genul. Acești indicatori pot uneori să dea o impresie greșită. E nevoie de date integrate și așa cum am spus-o în raportul meu, Uh, s-a făcut o treabă extraordinară la Vilnius, însă este important ca uh, aceste rapoarte să fie o sursă de inspirație pentru comisie uh, în rapoartele anuale pe care le elaborează. indicatorul legalității de gen ar trebui să se refere și în raportul semestrului european. Președinta, mulțumesc. Uh, uh, într-adevăr, este un uh, subiect pasionant. Mulțumesc pentru toate contribuțiile și cred că acum trebuie să dăm cuvântul colegilor care doresc să adreseze întrebări. Vreți să puneți întrebări doamnei Corsi? Vă rog uh, să fiți uh, succinte în intervențiile dumneavoastră. Suntem deja în întârziere și aș dori să dau cuvântul tuturor celor care vor să ia cuvântul. Mulțumesc. Nu știu dacă și alții se simt deosebit de frustrați și sătui, pentru că a trecut vara, însă îmi amintesc totuși de campania electorală din uh, Suedia și cât s-a discutat uh, atât de mult despre egalitatea de șanse, care a fost o prioritate. Suntem în 2014 și discutăm în continuare aceste chestiuni. În fiecare an se pune această problemă uh, și trebuie să venim cu uh, soluții și asta nu se întâmplă niciodată. E o problemă extrem de complexă. Discutăm despre pensii uh, și pensiile sunt legate și ele de egalitatea de șansă în orice domeniu de activitate. În uh, Suedia, Uh, decalajul uh, salarial este extrem de mare. Trebuie să facem ceva pentru că, minter nu putem să vorbim despre bunăstare socială. Trebuie să îi ajutăm pe oameni, trebuie să facem uh, ceva pentru a atenua acest decalaj. Trebuie să schimbăm lucrurile acum. Lucrurile trebuie să se schimbe. Am vorbit despre această temă de atâta vreme încât chiar cred că a venit momentul să acționăm. Dacă ne gândim la concediul de maternitate, directiva în acest sens, este important uh, și este important ca femeile să își reia activitatea, însă trebuie să existe uh, posibilități de angajare uh, la fel ca și pentru bărbați. Am crescut bunăstarea socială cu 11%, uh, în alte țări cu 14%. Uh, asta am dorit să spun. Mulțumesc. Domnul Marino Pinto. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să evidențiez principiile care au fost uh, prezentate uh, uh, de vorbitoare și aș vrea să subliniez câteva dintre cauzele care au dus la această, această situație. Situația este cam aceeași în multe țări. Noi vorbim de criză și femeile sunt primele victime ale crizei în țara mea și în alte țări. Mai multe multe femei uh, uh, au mai multe activități uh, și uh, nu sunt uh, plătite adecvat. Unele trebuie să opteze între a fi uh, mămici sau a avea uh, o slujbă. Uh, dacă au o slujbă, nu pot să se ocupe așa cum trebuie de copii. Dați-mi voie să vă dau un exemplu șocant al unei bănci portugheze importante care a care uh, a fost legată de uh, Opus Dei Am uh, discu- uh, cu Biserica Catolică. După critici uh, uh, uh, aspre, această situație s-a schimbat și când uh, Comisia Europeană se pregătește să uh, uh, aibă o nouă comisie unde ponderea femeilor este foarte mică, acest lucru este din nou uh, surprinzător. Trebuie să facem uh, tot ce se poate pentru a respinge componența acestei comisii, noi comisii. Uh, eu să votez independent de uh, votul uh, familiei politice din care fac parte. Nu pot să fiu de acord cu această situație. Vorbim de o țară, țara mea, în care uh, majoritatea populației este catolică. Biserica catolică contribuie la această situație. Ne rugăm Uh, foarte mult uh, Fatimei în uh, Portugalia, dar ce sens are să venerăm atunci când femeile totuși nu pot să devină preoți? Noi ne plecăm în fața fecioarei și totuși nu putem să avem femei care să fie preoți. Femeile uh, au fost împărțite în opinie lor, au fost uh, uh femei uh, care uh, se pleacă în fața voinței bărbaților, altele nu, însă există și a existat și există în continuare această concepție că femeia este proprietatea bărbatului. Uh, aceasta datează din vremurile romane și persistă în mentalitatea multora. Și mai am o propunere pentru dumneavoastră. Uniunea Europeană și statele membre sprijină firmele private. Însă acest sprijin ar trebui să fie condiționat trebui să depindă de accesul minim al femeilor la locuri de muncă în aceste firme. Să angajeze un anumit procent de femei. Asta dincolo de profilul firmei respective. Când eram tânăr, era un revoluționar, un militant care spunea că femeile poartă jumătate din povara cerului pe umerii lor și atunci ar trebui să li se dea acces la cel puțin jumătate din paradis, însă în realitate, în majoritatea statelor noastre, nu, păstrea, nu țin doar cerul pe umeri, ci întreaga societate și primesc atât de puțin în schimb. E vorba de societăți întregi în care femeile sunt văzute ca o povară. E atitudinea din romantică. Femeile erau o pacoste, o problemă. Trebuie să luptăm împotriva acestor, tip, acestor atitudini. putem rezolva problema prin măsuri de ordin politic atâta timp cât există curaj printre politicieni. Și trebuie să cerem acest lucru. Mulțumesc, doamnă Neves, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc uh, doamnelor care au uh, prezentat aceste lucruri foarte interesante. Uh, Doamna Corsi, vorbeați despre dificultățile cu care se confruntă femeile pe piața muncii și uh, despre evoluțiile înregistrate pe piața muncii. Dați-mi voie să vă adresez o întrebare dintr-o altă perspectivă. Digitalizarea a schimbat profund piața muncii în ultimii ani. Astăzi ne dăm seama că există persoane care pot uh, lucra indiferent, fără să ține neapărat cont de loc sau de timp. Există acum uh, locuri uh, de, de muncă care nu sunt neapărat uh, legate de un loc anume și asta datorită digitalizării. Iată, digitalizarea oferă, oferă o nouă sau noi posibilități femeilor. Le oferă femeilor posibilitatea de a deveni antreprenoare, de a lucra. Uh, vreau să vă întreb dacă ați analizat și efectele pozitive pe care digitalizarea le poate avea asupra evoluției pieței muncii din perspectiva femeilor. Dacă nu ați făcut uh, lucrul acesta, doamnă președinte, dați-mi voie să vă fac o recomandare. Haideți uh, noi, comisia noastră, să ne ocupăm și de analizarea efectelor pozitive ale digitalizării asupra situației uh, femeilor. Eu cred că această temă este una foarte, foarte importantă. Uh, doamnă Corsi, dacă aveți uh, niște informații pe care ni le-ați putea oferi, uh, așa, care să ne ajute la pregătirea acestei teme, aș fi foarte încântată să le, să le aud. Mulțumesc. Muchas gracias. La señora Arena tiene la palabra. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut o plăcere deosebită să ascult această prezentare atât de angajată și m-aș referi la trei chestiuni la care va trebui și noastră intervenția noastră. În primul rolul sindicatelor. Spuneați noastră acolo că există un decalaj mai mic în administrația publică pentru că reprezentarea sindicală e mai puternică acolo. Posibil, Însă, ce se întâmplă la administrație? Se, se specifică mai precis pozițiile. Într-un stat de funcții clar definit, e mai ușor să ai o marjă de negociere, să recurgi la această marjă de negociere. În sectorul privat, prin urmare, trebuie să se coopereze mai bine cu sectorul privat, tocmai pentru a se opera astfel de codificări, evitându-se zonele cenușii de uh, negociere. Asta prin măsuri ce țin de cultură, de instruire. Uh, femeile nu beneficiază așa de mult, nu, nu pot să se prevaleze așa de bine de astfel de portițe de negociere. Sindicatele sunt foarte mobilizate în prezent, de pe urma restructurărilor, sunt restructurări în sercoarele dominate de bărbați și prin urmare există interese sindicale împotriva femeilor în ultimă instanță și acest lucru este nefericit. Va trebui, prin urmare, să ne concentrăm pe mobilizarea sindicatelor în încercarea de a ajunge la egalitate între femei și bărbați la locul de muncă, tocmai prin această codificare a statelor de funcții și a sunt opinii acestea, pe, sigur, pe care nu toată lumea le sprijină, dar eu vin dintr-o țară în care concentrarea socială este importantă și vedem că rezultatele obținute de pe urma acestei concertări sociale sunt mai bune. Apoi, chestiunea femeilor întreprinzător. Adesea Comisia ne vorbește de aceste noi posibilități pe care le au femeile de a-și crea propriile locuri de muncă. Să vedem adesea că femeia care este și angajat, propriul angajator, în același timp, e o femeie care se confruntă cu problema sărăciei femeile părăsesc ambientul în care beneficiază de asistență socială și se pomenesc singure în jungla de afară. Nu mai au niciun mecanism de protecție externă pentru că, iată, ele sunt propriul lor angajator acum. Nu e o situație de dorit. Sigur, e lăudabilă inițiativa femeilor de-și fonda propriile firme, însă dacă e o inițiativă cinică de a le scoate din ambientul protecției sociale, uh, și de a le sili să se descurce pe cont propriu, atunci lucrurile stau astfel, altfel. Apoi, spuneați că va trebui să ne concentrăm pe chestiunea politicilor sociale, infrastructuri colective, infrastructuri sociale, pentru îngrijirea copiilor, de exemplu. Statisticile ne arată că femeile sunt mai curând cei mai mari utilizatori de servicii publice. Uh, lucrează part-time pentru că primesc compensări salarii, compensații salariare, adesea sunt femei singure cu un copil și atunci uh, folosesc mai mult uh, ceea ce societatea le oferă, materie de îngrijire a copiilor. Și vedem că statele sunt silite în prezent să reducă cheltuielile sociale. În studiul dumneavoastră ați făcut un, o corelație între pactul de stabilitate și sărăcia femeilor. Uh, referindu-mă mai ales la faptul că acest lucru le împiedică să intre pe piața muncii. Toate aceste structuri, toate aceste infrastructuri le-ar da în realitate posibilitatea de a-și lua un loc de muncă. Apoi pensiile. O temă delicată, însă vedem o tendință în Europa în prezent de favorizate a accesului la al doilea pilon, la al treilea pilon, eh, pilon de pensii privați, nu publici vedem că pilonul 2 favorizează sectoarele mai bogate, nedominate de femei, și al treilea pilon favorizează salariile mai mari, încă o dată nu femeile. Deci această orientare europeană către pilonii 2 și 3 și ea presupune o precarizare a condiției femeilor dincolo de anul 2050. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președintă. Mai doreați să interveniți? Mai, mai sunt întrebări din sală, da? Vă mulțumesc. M-am anunțat de la bun început, dar nu m-ați văzut. Voi fi foarte subcintă. Vreau să le mulțumesc doamnelor profesor pentru că ne-au arătat încă o dată că nu bărbații sunt uh, cei mai afectați de criză. Din păcate, această idee este foarte larg vehiculată și uh, mi se pare că această idee este una foarte, foarte cinică și uh, uh, mi se pare că femeile pur și simplu sunt date la o parte din dezbaterea economică. E foarte important să cunoaștem aceste date statistice. Dar iată, Uh, vedem pe baza acelorași date cum anume realitatea poate fi uh, modificată prin intermediul interpretării datelor statistice. Ați vorbit despre uh, slujbele cu normă întreagă, cele cu normă redusă de asemenea. Eu vin din Austria, această temă este una foarte, foarte discutată la noi. S-a constatat că în Austria din ce în ce mai multe femei Uh, ocupă slujbe cu normă redusă și astfel uh, șomajul în rândul femeilor uh, scade. Însă ne dăm seama că situația nu este chiar atât de roz și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă ați analizat uh, gradul de ocupare prin prisma acestor uh, norme reduse, respectiv norme întregi și, de asemenea, efectul pe care acestea le, acestea le au asupra salarizării. Mulțumim, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Aș avea câteva comentarii la rândul meu, mai ales în ceea ce privește componenta cercetare În Uniunea Europeană, discriminarea este interzisă prin lege. trebuie să privim dincolo de simpla chestiune bărbați-femei. Trebuie să vedem situația acelor femei care trăiesc în state membre bogate și care trăiesc în state membre considerate de rangul 2. E o discriminare reală aici. Trebuie să privim lucrurile din perspectiva angajatorilor. De exemplu, uh, rețele multinaționale de magazine. Să spunem acolo, o angajată austriacă, în comparație cu o angajată maghiară de la Aldi, Tesco sau Auchan, primește mai mult. Trebuie să, facem, să vedem cum diferă și condițiile de muncă. Ar fi interesantă o astfel de cercetare. În al doilea rând, se spune că sindicatele sunt puternice în Uniunea Europeană, cu excepția anumitor sectoare. Lucrurile pot să stea așa în uh, Europa Occidentală, dar categoric lucrurile sunt altfel în statele din Est, tratate ca niște colonii în principal. De exemplu, Ungaria. Funcționarea sindicatelor aici uh, unelor, un, sindicatelor li s-au impus o serie de interdicții. Trebuie să vedem și care este situația femeilor în firmele mici, în IMM-uri. în Uniunea Europeană asistăm la un influx masiv de bunuri de import. E imposibil să faci concurență multinaționalelor. Situația, prin urmare, e dificilă și trebuie într-adevăr să examinăm toate aceste chestiuni, toate aceste aspecte și, în același timp, trebuie să vedem care este situația celor care vor să-și întemeieze o familie. Mai ales aici femeile sunt dezavantajate. Vorbiți de independența economică a femeilor, chiar în titlul prezentării. Însă, imposibilitatea femeilor de a dobândi acces la anumite beneficii după divorț pentru mine această situație este răspunzătoare de sărăcia cu care se confruntă mulți copii. În același timp să nu uităm că în spatele fiecărui copil care trăiește în sărăcie există o femeie care la rândul ei trăiește în sărăcie, care trebuie să sacrifice ă, totul pentru a-și hrăni copilul. Ea își rupe de la gură să, ca să dea de mâncare acestui copil. Deci, trebuie analizat și impactul acestor politici ajutorului de stat pentru copii, pentru că la rândul lor acestea afectează independența economică a femeilor. Mulțumim foarte mult și ultima intervenție. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Atât, uh, ambele prezentări au fost extrem, extrem de interesante. Ah, simt, ah, simt că noi femeile suntem atacate din practic toate direcțiile și e greu să vedem o soluție. Pentru că atacurile încă o dată vin din toate părțile. Interesant a fost uh, această chestiune referitoare la sindicate, dar știm că și sindicatele la rândul, la rândul lor sunt atacate. Uh, Um, elementele de protecție care există în prezent s-ar putea să nu mai existe în viitor, pentru că austeritatea rămâne încă conceptul cheie. Nu am cifrele în față, dar am observat din statisticile pe care le-ați prezentat că acest decalaj în materie de putere era cel mai mare, era undeva 30% Dacă așa stau lucrurile, nu s-ar putea face o corelație între lipsa de putere a femeilor o corelație între acest lucru și cotele de reprezentare pe care sperăm noi că le vom solicita de la uh, Comisie și de la președinția Parlamentului. Putem foarte bine contextualiza prezentarea dumneavoastră în uh, termenii acestei dezbateri în prezent din Parlament, câte femei sunt în comisie sau în uh, organele de conducere a Parlamentului. Information Muchas gracias. Mulțumim. După cum spunea doamna profesor Corsi și după cum am văzut în dezbaterea de astăzi, această chestiune ne preocupă într-adevăr foarte mult. Nu avem foarte mult timp la dispoziție și mai avem o prezentare referitoare la concediul de maternitate. Eventual am putea o lăsa pentru după amiază și astfel am avea timp pentru răspunsuri la întrebările puse. În cursul după amiezii vom discuta și acest concediu de maternitate. Prin urmare, da acum cuvântul doamnei profesor Corsi pentru a încerca să răspundă la toate aceste multe întrebări puse de colegele noastre din comisie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că îmi dați posibilitatea de a interveni încă o dată și de a încerca să răspund la chestiunile ridicate de membre, membrii acestei comisie. e posibil să fi scăpat unul sau două aspecte, însă sigur mă voi, resperi, mă voi referi la problemele cele mai presante. În primul rând, îmi pare rău că reprezentanta din Suedia a trebuit să plece, însă și eu trebuie să-mi afirm propria frustrare aici, deși sunt pentru prima dată în Parlament, uh, pentru că văd cât de puțin s-a făcut în direcția chestiunilor evidențiate de noi. Însă v-aș prezenta și eu un vis propriu, nu egalitate de plină, nu. Însă o nouă politică europeană ceva care să presupună o reală dinamică de gen care ne-ar putea să ar putea să ne ajute să depășim această criză. Ceva ce să nu țină neapărat de politica economică, ci care să includă și aspecte delicate, cum ar fi concediul de maternitate, pe care o să-l discutăm mai târziu. Dacă vă gândiți la îngrijirea copiilor, aceasta a fost uh, evidențiată ca o problemă majoră, chiar recent. Deci, visul să nu mai fie de egalitate de plină, ci visul să fie acela de a exista un efort constant și real n-aș vrea să anticipez acum și știu că îmi pare rău că pentru a-mi da mie timpul colega a fost rugată să-și facă prezentarea în cursul după amiezii, dar într-adevăr sunt o serie de aspecte la care aș vrea să mă refer. Eh, reprezentantul portughez a făcut o serie de comentarii extrem de relevante și pe mine mă îngrijorează creșterea numărului acestor forme de angajare fără remunerație. Situația din Portugalia nu diferă foarte mult de situația din Italia. Și nu e vorba aici doar de ambientul catolic. Probleme similare se regăsesc și în Europa de Est. Așa că n-am să intru acum în, în chestiunea muncii fără plată, pentru că sigur o să mai discutăm în cursul după amiezii, dar este un fenomen semnificativ din punct de vedere economic. rapoartele prezentate astăzi sunt uh, foarte mult legate unul de celălalt. E greu să facem distinția între o temă, într-un subiect și celălalt. A fost greu de tras o linie de demarcație. Adică tema este, în ultima instanță, extrem de, sunt extrem de similare. Vă referiați la uh, Millennium Bank din Portugalia și microfinanțarea oferită de aceasta este într-adevăr o temă interesantă. revenind la chestiunea asistenței financiare acordată firmelor și a femeilor care încearcă să reușească în afaceri, statisticile prezentate ne arată că uh, femeile de afaceri sunt de regulă de vârstă mai tânără și ar fi altfel șomere. E o formă, practic, de a-ți eh, dobândi un prim loc de muncă creându-ți eh, tu însăți acest loc de muncă. Presa spaniolă a discutat foarte mult această temă, însă tema generală a femeilor de afaceri este una complexă. Apoi, tehnologia. Sigur, firmele de înaltă tehnologie oferă femeilor șansa de a-și manifesta plenar competențele. Nu m-am referit pe larg la această temă, dar situația e clară. În materia de calificări, femeile au depășit bărbații în ultimii ani. Dacă vă uitați la cifrele privind egalitatea de oportunități, vedeți că în materie de educație, femeile le-au depășit, au depășit pe bărbați. Problema însă e una de segregare. Sunt foarte puține femei în domeniile de vârf, mai ales în domeniul ingineriei. Science, e cito in particolare... Il... Chestiunea uh, de gen uh, este foarte importantă, așa cum am spus. Există un raport cunoscut care a reamintit acest aspect. Este o problemă de segregare semnificativă. Femeile sunt practic uh, absente în sectorul noilor tehnologii și din acest punct de vedere, aici citez un caz din Finlanda, în 2008, ministrul muncii uh, finlandez a anunțat o campanie de combatere acestui decalaj salarial uh, la Nokia în Finlanda. S-a uh, făcut un soi de badge în care era uh, făcută cunoscută această uh, discriminare, mai ales în uh, condițiile succesului uh, financiar cunoscut de Nokia. Sigur, chestiunea este foarte complexă, nu putem să o expediem rapid, dar totuși trebuie să o discutăm. Apoi, munca la distanță este o modalitate de conciliere a vieții profesionale cu viața de familie pentru femei, însă aceasta presupune și un inconvenient pentru femei. Adesea femeile se simt uh, izolate. Acest lucru a fost uh, evidențiat în Statele Unite uh, atunci când au fost făcute astfel de anchete sociale. Riscul este mare de izolare pentru femei care uh, trebuie să se ocupe de copii, de părinți. Uh, ele sunt foarte uh, solicitate așadar. Ele sunt tot mai izolate. Totul va avea un efect semnificativ, un impact semnificativ asupra calității vieții acestora. Este adevărat, uh, crearea de întreprinderi este un lucru important. Nu am abordat acest subiect pentru că nu mi s-a cerut să o fac din motive de timp, însă datele în ceea ce privește ocuparea persoanele care sunt uh, Uh, freelance, persoane independente. Sigur, cred că e interesant să vedem și aceste date statistice. Apoi, adevărat, mai rămâne problema uh, calității vieții unei femei uh, întreprinzător. Ea nu poate fi înlocuită. A fi întreprinzător înseamnă a lucra 20 din 24 de ore pentru că și acasă uh, nu stai uh, cu mâinile uh, în sân, ci trebuie să lucrezi, așa încât vorbim de 20 de ore de muncă din 24. Femeile nu pot fi înlocuite și reamintesc acest lucru pentru că dorim întotdeauna să auzim de bune practici Uh, am auzit și de această uh, de exemplul Finlandei uh, unde au fost create așa anumite clone de femei întreprinzători. Dacă există probleme de sănătate, atunci uh, există întotdeauna cineva care uh, are oarecum profilul persoanei respective și care poate să o înlocuiască în caz de nevoie. Și în Italia, în regiunea Veneto, o zonă industrializată a Italiei, uh, au fost astfel de încercări, însă rezultatele nu sunt tocmai bune. Oricum, acest lucru demonstrează că s-au făcut astfel de experiențe atunci când e vorba de întreprinderile private, dar Cofi Industria, de pildă, Asociația Întreprinzătorilor a lansat o astfel de experiență. Și cred că se pot trage deja uh, învățăminte. Rolul uh, sindicatului, o altă temă care a fost uh, abordată. În raportul meu am spus că nu am analizat uh, uh, aprofundat problema, ci am uh, citat din literatura de specialitate existentă. Trebuie să evităm o neînțelegere. Nu e vorba aici de o diferență între sectorul privat sau public și sindicatele cu cât decalajul este mai mare, cu atât lucrurile se agravează. Să spunem că întreprinderile private, sindicatele sunt uh, bine înrădăcinate, uh, dar situația se înrăutățește și cele mai afectate sunt sectoarele aflate în plină uh, criză. Și știm că tendința este de desfințare oarecum a dialogului uh, sindical. Uh, Eh, colegii neoliberali spun acest lucru răspicat. Spun că trebuie scurcicuitate eh, sindicatele. Trebuie să existe o flexibilitate de plină a pieței pentru a ieși din criză, eh, ceea ce înseamnă că nu va mai exista o concertare a eforturilor cu cele ale sindicatelor. Eu cred că asta este o amenințare pentru egalitatea bărbat-femeie. Uh, sindicatele joacă un rol acolo unde pot să o mai facă. Nu o să generalizez acest lucru. Asta depinde de la o țară la alta, de situația dintr-un sector sau altul. Apoi există și uh, situația uh, IMM-urilor, unde nu există o rată foarte mare de sindicalizare. Există întreprinderi unde există sindicate care uh, au un rol important. Trebuie să vorbim în continuare de rolul uh, sindicatelor și să angajăm discuții cu Confederația Europeană a Sindicatelor pentru a vedea cum putem să îmbunătățim uh, situația. Uh, în unele țări, sindicatele au pus pe tapet această problemă a egalității femei-bărbați, nu știu pe plan național uh, ce fac celelalte țări, știu ce se întâmplă în Italia. Cred că trebuie să mai reamintim un aspect. Am vorbit despre uh, serviciile de uh, ajutor de îngrijire dat pentru copii. Se discută mult despre acest aspect Eh, dar mai este și această eh, activitate eh, de îngrijire a persoanelor vârstnice. Există femei care trebuie să se ocupe de copii, dar și de persoanele vârstnice, de părinții acestor femei și în același timp să mai și lucreze. Uh, există o problemă gravă de uh, atunci când e vorba de îngrijirea oferită persoanelor vârstnice. Dacă uh, în cazul copiilor au fost create mai multe creșe pentru copii între 0 și 3 ani, nu același lucru se poate spune despre îngrijirile acordate vârstnicilor care au nevoie de îngrijire. Uh, astfel de persoane vârstnice trebuie să primească după ce la rândul lor au uh, dat uh, altora. În 2011 a fost uh, lansat pachetul investițiilor sociale, CIP. Comisia a lansat acest pachet de măsuri care constituia oarecum contrapunderea pachetului de măsuri de austeritate. Uh, acest uh, pachet era necesar pentru a atenua într-un fel impactul negativ. Comisia trebuie să dea socoteală Parlamentului să spună ce, care a fost rezultatul, produsul final al acestui pachet uh, CIP. Trebuie văzut uh, care sunt efectele acestui pachet de investiții uh, sociale, care, după părerea mea, ar trebui uh, consolidate. În ceea ce privește pensiile, Mulțumesc persoanei care a vorbit de eh, diferiții piloni. E un punct important al dezbaterii. N-am putut să-l aprofundez din lipsă de timp, însă raportul pe care l-am menționat, eh, raportul grupului Enegar, în ceea ce privește eh, decalajul salarial, abordează această problemă a Uh, pilonilor diferiți, diferi, diferențelor între pensii. Și vă încurajez să citiți uh, acest raport dacă vreți să aflați detalii suplimentare. Din păcate, așa cum a arătat colega uh, din Ungaria, este munca emigranților, e o problemă pe care nu am discutat-o, portabilitatea pensiilor acestor persoane Trebuie să existe posibilitatea portabilității uh, pensiilor uh, pentru lucrătorii migranți. Colega din Ungaria uh, a vorbit despre acest subiect ca un subiect foarte actual. Sigur, este cazul multor persoane care lucrează în străinătate, Uh, lucrează uh, pe funcții prost uh, plătite și totuși aceste persoane în momentul în care fac o muncă legală trebuie să beneficieze de contribuții care să se înregistreze la pensie pe care uh, Persoanele respective trebuie să vadă să încaseze astfel de pensii în momentul în care se întorc uh, în uh, țara lor de origine. Este un alt uh, aspect esențial, portabilitatea pensiilor, pentru că în general, când vorbim de fluxul migrator în Europa, femeile sunt cele care ocupă posturi sub pregătirea lor Um, e vorba de femei, de tineri și de persoane vârstnice, persoane de diferite uh, naționalități. În anumite regiuni acest lucru uh, este uh, pregnant. Apoi, orientarea sexuală. Nu trebuie să uităm nici acest aspect Elementele pe care le-am citit în cazul uh, femeilor și bărbaților sunt exacerbate uh, pe plan uh, statistic dacă ținem cont de orientarea sexuală, care face parte integrantă din tematica de gen. În ceea ce vește datele statistice, sigur, acestea contează foarte mult. un poet uh, italian spunea cum poate un italian să mănânce uh, un pui și jumătate în vreme ce alții nu mănâncă nimic? Uh, e bine, sunt date statistice, însă care nu uh, demonstrează uh, întotdeauna foarte mult uh, Uh, unii indicatori dau impresia că situația se îmbunătățește, în vreme ce, în realitate, situația se înrăutățește. Uh, platforma de la Pekin pentru acest indicator de uh, gen nu a fost realizată. Lucrurile arată minunat pe hârtie, dar în practică lucrurile stau altfel. am uh, cerut uh, o cooperare sporită între Institutul de la Vilnius uh, și Comisie pentru a consolida eforturile tuturor actorilor europeni pentru a identifica provocările care au fost evidențiate de platforma adoptată la Pekin. Colega noastră din Austria a vorbit uh, de timpul parțial uh, de muncă, uh, s-a invocat criza pentru a impune un timp parțial de muncă unor persoane care nu doresc acest lucru, însă trebuie să știm care sunt efectele pe termen lung Sigur, aceste persoane primesc uh, un salariu uh, diminuat, plătesc o contribuție uh, și ea diminuată, care vor avea un impact asupra cuantumului pensiei. Acum, companiile multinaționale. Nu știu ce se poate spune în plus. Este o temă pe care mi-am notat-o, eu nu am dezvoltat-o. Însă această colonizare, între ghilimele, care are loc uh, în unele țări, la care asistăm în unele țări, este gravă pentru femei. Unele uh, multinaționale și mă gândesc în uh, general la cele americane cu sediul în Statele Unite, promotorii unor noi tehnologii aparent au investit uh, în egalitatea de șanse adevărat uh, pentru Microsoft, uh, pentru Google, pentru Facebook, unde există personalul de conducere numără femei remarcabile, dar mai mult de atât nu pot să spun. Vă mulțumesc. Președinta. Bun, mulțumesc. Ați răspuns la multe întrebări, întrebări pe care le-am pus adesea în această comisie. Încercăm întotdeauna să găsim soluții alternative. E adevărat, este oarecum frustrant ca an uh, după an să reluăm aceste discuții. Avem impresia că mm, abia dacă facem vreun progres. Cred că este greu să ne dăm seama cât mai este de făcut. Vreau să vă mulțumesc, să mulțumesc colegilor care au participat la discuțiile din această dimineață. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați prezentat roadele uh, cercetării universitare um, care este remarcabil. În această după-amiază vom aborda alte teme fundamentale. Vom discuta despre uh, tema reportată și anume concediul de maternitate, dar și de asemenea despre participarea femeilor în procesul uh, decizional. În Spania, în această vară, am asistat la o creștere dramatică a numărului uh, de femei uh, ucise de partenerul uh, lor. De aceea trebuie să combatem violența în familie. Vreau să mulțumesc încă o dată participantelor uh, la dezbatere. Vă mulțumesc că ați acceptat să modificăm oarecum uh, ordinea de zi inițială. Reluăm la ora 15.